Uh, dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. I hope that we can begin. Sper că sunteți de acord cu mine și putem începe. Și uh, to avoid any any questions. Sper că uh, se desfășura bine ședința de vot și, mă rog, să fie un vot încins, așa, dacă îmi dați voie să uh, fac această glumă. Și da, într-adevăr, am cerut să uh, se crească temperatura sălii, dar încă nu vedem rezultatele. So, I hope you have your voting cards. Sper că toată lumea are cartela de vot uh, pregătită. Și începem cu raportul domnului Radev, standard de minime comune privind procedurile civile. Amendamentul 22, cine este pentru, împotrivă, abține, uh, se respinge 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru,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 împotriva abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri,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 se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici. Vă rog, vot electronic. Se adoptă 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, Deci pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum uh, votăm uh, întregul proiect de raport. Vot electronic, vă rog. Se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum raportul subsemnatului. Termen de prescripție aplicabile accidentelor rutiere. Amendamentul 7. Pentru împotriva, abțineri se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, haideți să verificăm, vă rog, amendamentul 10, vot electronic.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 Se adoptă. Felicitări subsemnatului. Acum continuăm cu raportul domnului Maștalca. Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Așadar, compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă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 abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru,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 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm prin vot electronic. Deci 14 verificăm. și se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așa cum întregul proiect de raport, vot electronic, și se adoptă. Felicitări domnului Maștealca. Acum avem un vot unic. Raportul domnului Le Breton pune în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la Parlamentele Naționale. Deci un singur vot, vot electronic, votul s-a deschis. and it has been rejected. Și se respinge. <laughs> Uh, sing, single vote on the report. Vot unic și pentru raportul, raportul doamnei Iutelan uh, e vorba de schimbul transfrontalier, din nou vot unic, votul s-a deschis. Eh, are we, are we at Mrs. Utelans? Deci am ajuns la punctul 26, raportul domnului Uteland. 26, Mr. Deci punctul 26. Cross-border cross border Schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe. Point item number 26 item 26, that's right. Uh, opinion in letter form. That's right. Yeah, that's it. That's the one. That's the one. This one here. Yeah? Yeah. Shall I read out the... Președintele, să citesc întregul titlu de la punctul 26. Deci 26. Doriți să citesc tot titlul? Bun. Totuși, votul electronic a rămas deschis, așadar întreb, a votat toată lumea? da, și se adoptă. Iar acum, raportul domnului Anderson, punctul 27. Sorry, Anderson, yes? Mr. Anderson, item 27. Deci punctul 27, vot electronic, votul s-a deschis. adopted. Congratulations. Și se adoptă. Felicitări, domnule Anderson. uh, <laughs> and we have a second Mr. Anderson. Și iată, acum ajungem la un al doilea raport al domnului Anderson. Utilizări permisele operelor și așa mai departe. Votul s-a deschis. Vot electronic. And it has been adopted. Și se adoptă. Felicitări, uh, domnule Anderson. Another report by... Acum un alt raport al doamnei Jutland. E vorba de... That has been... Nu, de fapt nu spune președintele, a fost amânat acest vot. no, somebody else must, did must cover down that must be, be postponed. Oh, Mr. Cavada asked for that to be postponed yesterday. Do we want? Me, uh, Mr. Fo Mr. Foss. Um, Domnul Foss. Sudim. Înainte de a trece acum la sistemul entry-exit, intrare-ieșire, acela următorul punct, aș dori să spun ceva înainte. we, we postponed this yesterday. Da, am amânat, A spus încă de ieri, împreună cu dezbaterea de la numărul 10. Uh, I'm, I'm informed that this is a, this is a mistake. So... Nu, sunt informat că este o greșeală, deci trebuie să supunem la vot. Okay. We vote on on uh, Mrs. Deci supunem la vot raportul Jutland, instituirea sistemului de intrare-ieșire și EES. Așadar, domnul Fos, aveți cuvântul. Es war ja vorher... Înainte se dorea un alt rezultat. Și eu nu sunt de acord cu această notă de modificare. Aș dori să fac următoarea rugăminte. Haideți să vedem ce părere are serviciul juridic înainte de toate. So do we have the legal service here? Așadar, spune președintele, avem pe cineva de la serviciu juridic. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu foarte succint. În opinia serviciului juridic, articolul 77, alinea 2, punctul B și articolul 87, alinea 2, punctul a al TFU sunt, constituie un temei juridic suficient pentru regulamentul ES propus și motivul pentru care considerăm că articolul 88, alineat 2, punct A, nu poate fi considerat ca fiind un temei juridic, este următorul. Sau, de fapt, voi expune mai multe uh, motive. În primul rând, sfera de aplicare și obiectivul propunerii și, de asemenea, jurisprudența Curții de Justiție, prevederile legate de Europol sunt doar secundare în contextul regulamentului propus. În al doilea rând, ținând cont de textul uh, regulamentului propus, Trebuie făcut o deosebire clară. Utilizarea articolului 87 este temel juridic. Ca temel juridic se justifică deoarece există necesitatea de a reglementa accesul la EES de către autoritățile polițienești naționale, dar din contră Europol deja poate avea acces la acest sistem conform regulamentului Europol. Uh, și uh, nu se schimbă nimic prin regulamentul propriu. De fapt, prin uh, regulamentul ES sunt stabilite doar condițiile pentru a acorda acces Europol. În al treilea rând, și în strânsă legătură cu ce am spus anterior, de fapt, articolul 17 a regulamentului Europol deja permite accesul Europol la date din sistemul informațional al Uniunii și accesul și utilizarea acestor informații de către Europol trebuie guvernate de instrumentul aplicabil al Uniunii, cum se va și întâmpla pentru viitorul regulament ES. În al patrulea rând, regulamentul propus nu stabilește noi misiuni pentru Europol și nu sporește puterile Europol așa cum sunt ele prevăzute în regulamentul Europol. Nici măcar nu își dorește să modifice misiunile și sarcinile existente ale Europol privitoare la stocarea și analiza și schimbul de informații. Și, în final, formularea articolului 87 și formularea articolului 88 diferă în articolul 87 se vorbește de măsuri și reglementare se vorbește în articol, de reglementare se vorbește în articolul 88 și elementele prevăzute în articolul 88 nu sunt prezente în regulamentul propus ES, conform articolului 88. Regulamentul bazat pe aceste prevederi ale tratatului va uh, conține și proceduri pentru verificarea activităților Europol de către Parlamentul European împreună cu Parlamentele Naționale ceea ce nu se întâmplă în cazul regulamentului propus ES, ceea ce înseamnă că posibil că se va modifica dacă doriți să adăugați aceste mei juridic. Domnule președinte, dați-mi voie să adaug că în conformitate cu, cu jurisprudența curții, uh, a avea recurs la mai multe temeri juridice um, se poate face doar în circunstanțe excepționale, după cum se și explică nota noastră. Sigur că vă stăm la dispoziție dacă aveți alte întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Voss. Domnule Voss, vă rog. Soweit ich das verstanden din câte am înțeles eu, acest articol 88.2a nu e o bază necesară, nu mai e o bază necesară. Și atunci aș dori să întreb în ce măsură îl putem lăsa deoparte ca să putem adopta întregul text, ca să ne putem declara de acord. Putem și amâna dacă nu putem clarifica acum. Cred că există o confuzie și mai mult decât atât am verificat în documentele mele și am amânat-o ieri la cererea domnului Cavadea. Punctul 9, încă de la începutul discuției, s-a amânat. And I see that there is more confusion about, about... Deci, uh, aș propune, după cum a spus de la început, să amânăm întregul vot ca să clarificăm lucrurile. Uh, we continue. Președintele, continuăm cu raportul doamnei Jutland cu detașarea lucrătorilor. Mr. Sayer. Mr. Sayer. Thank you very much. Uh, um... Mulțumesc. E bine că votăm, dar nu știm care e textul <laughs> pe care îl votăm, pentru că n-am primit încă textul. Deci nu știm ce votăm. Așadar, propun să amânăm și acest punct.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 Uh, there, is a, there is a question which text are we... Deci întrebarea este ce text supunem la vot? It's a uh, note from the reporter. Doamna Iutaland are o notă aici uh, din 9 mai uh, cu modificările de ieri. La modificarea se referă la punctul 6. Concluzii, rândul cel de-al doilea, ultimul cuvânt, în loc de could, punem should. You have not received it? N-ați primit textul. You could read out, read out the... seen evidence that the members did not did... Da, din păcate se pare că membrii comisiei nu au primit uh, ultima variantă a textului, spune președintele. Deci haideți să amânăm și acest punct. Nu avem altă posibilitate. E clar că secretariatul nu va trimis textul și atunci nu putem să votăm asupra lui. Deci nu ne rămâne decât să amânăm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 E un singur vot și e vot electronic. Votul este deschis. And it has been adopted. Se adoptă. Felicitări, domnule Zviefka sorry for these misunderstandings. Și vă rog să ne scuzați pentru aceste neînțelegeri. Yeah, this is all for the votes. Și cu asta am încheiat voturile. Okay, dear colleagues, we continue. We continue by item uh, number 30. Uh, the... Continuăm așadar cu punctul 30. Nu? Se corectează vorbitorul? Da. 31, domnul Zviefca, competența, recunoașterea și Jurisdiction recognition. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială. Domnule Ziefca, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi. Acest raport pe care vi-l prezint astăzi a avut și 24 de amendamente. Sper că va fi bine primit de către dumneavoastră pentru că acest conținut, atât al raportului cât și al amendamentelor, reflectă de fapt această abordare a mea a propunerii comisiei. E vorba de revizuirea regulamentului Bruxelles 2A. Regulament de importanță fundamentală pentru responsabilitatea părinților. Președintele. Doamnelor, vă rog să luați loc și eventual să discutați afară. Francisca? Mulțumesc, dragi colegi. Continuăm întâlnirea noastră. Sunt așadar de acord cu abordarea generală a Comisiei ceea ce privește modificările propuse, amendamentele pe care le propun ar putea fi de fapt împărțite în mai multe grupuri. Și acum să vă prezint detaliile. Unele acoperă anumite lipsuri în ceea ce privește domeniul de aplicare. Dacă vă uitați la titlu, s-a adăugat o parte cu privire la răpirile de copii de către unul din părinți. Acest lucru trebuie adăugat la punctul 1, la domeniul general de aplicare. Al doilea grup de amendamente referă la o mai strânsă cooperare între autoritățile statelor membre. Un aspect foarte important, mai ales în proceduri care se desfășoară în paralel înapoi în uh, ceea ce privește procedurile de plasament, în afara familiei, într-un alt stat membru, propus ca autoritățile să studieze posibilitatea plasării copilului în familii gazdă, ținând însă cont eventual de rudele copilului, cercând să asigure un mai bun contact al copilului cu familia. Apoi, uh, ceea ce privește procedura în sine, pe executarea deciziei, secțiunea 2, articol 36, aici consider că n-ar fi suficient să se declare doar dacă decizia n-a fost execu- executată în decurs de șase săptămâni, atunci instanța statului de executare poate informa solicitantul doar cu privire asupra acestui fapt că instanța trebuie să sugereze un calendar pentru executarea deciziei. Apoi, eh, jurisdicția pentru aceste cazuri de răpiri sunt de acord într totul cu procedura menționată. Sunt proceduri foarte complexe și această concentrare a jurisdicției trebuie făcută de statele membre, permițând pe de o parte ca cel mai bine pregătit judecător sau cel care se află în poziția cea mai bună să se ocupe de caz ca să garanteze o calitate cât mai bună Însă, pe de altă parte, statele membre trebuie să se asigure că nu pun obstacole în calea accesului la justiție pentru ambele părți. Am mai spus asta și cu alte ocazii. Când vorbeam de adopții și și când am mai discutat acest regulament aici, uh, reexaminarea Bruxelles 2, important este ca acel copil să-și poată face auzită părerea și asta mi-o confirmă mai mulți experți. conform uh, acestor tratate și principiului subsidiarității, e imposibil să sugerăm standarde comune Însă acestea fiind spuse, trebuie să facem tot ce putem pentru ca această frază să fie să, să ducă la cea mai bună uh, situație pentru acel copil. Și ținând cont de aceste aspecte, când instanța se hotărăște să nu audieze copilul, ea trebuie obligată să facă, să justifice clar înscris această decizie. acest aspect e desigur în interesul copilului. Interesul superior al copilului. De asemenea, Sper să mai avem ocazia să discutăm uh, amendamentele colegilor și să putem duce mai departe această discuție. Termenul limită este 23 iunie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Doamna Gephardt, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Zviefka. Un uh, proiect de raport foarte bine organizat. Sunt multe lucruri cu care sunt desigur de acord. Și mă bucur că puneți în centru, ca și Comisia, uh, interesul superior al copilului. Acesta trebuie să fie punctul de plecare. Cum putem face ca în astfel de situații dramatice să găsim uh, cea mai bună soluție pentru copii? Și cred că raportul dumneavoastră arată acest lucru și salut acest fapt. De aceea trebuie spus că e bine că încercăm ca returnarea copilului să se întâmple cât mai repede. Și aici sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Mai spuneți că E important ca copilul să fie audiat în măsură suficientă și asta de, sunt de acord, dar cred că ar trebui să avem aici standarde minime și să ne asigurăm că această audiere se face ținând cont de vârsta copilului, pentru că în funcție de vârsta copiilor audierile pot fi diferite sau trebuie să fie diferite. Poate că am putea face ceva în acest sens. Sunt, uh, am o poziție un pic mai critică față de uh, punctul în care spuneți că dacă copilul nu poate fi la unul din părinți, aceste situații sunt uh, excepționale. În urmă cu câțiva ani am fost mediatoare a Parlamentului în astfel de cazuri de răpiri internaționale de copii și am văzut câte Negativă era influența membrilor familiei asupra procesului de mediere și de multe ori am uh, eșuat tocmai acolo. Și de aceea pun un mare semn de întrebare față de această propunere. Dacă instanțele sau autoritățile corespunzătoare sunt de părere că o cazare temporară la o familie gazdă e necesară, trebuie să existe un motiv foarte bun în acest sens. Și atunci ar trebui să ducem copiii într-o situație neutră și nu într-una în care prin influențare să se ajungă la situații negative. Deci la această propunere am o poziție negativă. Voi discuta asta și în grup pentru că nu am apucat să facem încă. Să cred că trebuie să fim foarte precauți apar tot felul de influențări aici și trebuie să fim foarte precauți. Mai păi, concentrarea instanțelor, da, am propus-o și eu atunci ca mediatoare. Um, păcate, de multe ori nu se ajunge la o tradiție, astfel în multe cazuri <clears throat> Da, cred că e o abordare bună. Și cred că ar trebui să ne mai gândim și la o mediere timpurie. Voi face eu o propunere în acest sens, dar acum sigur și medierea nu trebuie să împiedice procedurile, trebuie să formulăm cu mare atenție. Dar, în fine, cred că vom reuși. Mai există un punct la care v-ați referit și anume ați spus, v-ați referit la modele de viață moderne care trebuie avute în vedere, însă nu regăsesc formularea în amendamente. Eu cred că prin uh, abordarea aprofundată, la 17 state membre avem uh, parteneriatele legale. Eu cred că și acestea trebuie incluse în regulament. Voi propune un amendament și în acest sens. În rest, însă, în majoritatea punctelor sunt de acord, nu am uh, nimic împotrivă. Poate aici, colo, voi, voi clarifica una alta. Să cred că linia politică rămâne una comună și asta ne-a și arătat experiența noastră în diferitele rapoarte. Cred că vom uh, coopera bine aici. Mulțumesc. Thank you very much. I do not... Domnul președinte, domnule Breton, vă rog. Oui, j'aimerais rajouter quelques... Mulțumesc. Aș dori să spun câteva cuvinte despre raportul acesta foarte important, care se referă, cum spunea mai devreme domnul Svica, la răpirile internaționale de copii. Uh, sunt plângeri adresate instanțelor și deci trebuie făcut ceva pentru a remedia acest sistem și mulțumesc domnului raportor că se străduie în sensul acesta. Există un amendament, amendamentul 6, care, este, care se referă la înregistrarea audierii copilului. Cred că este foarte bine să se prevadă așa ceva, pentru că o astfel de înregistrare reprezintă o probă ce poate liniști părțile, arătând că copilul a fost audiat fără să îi se facă niciun fel de presiune asupra sa, în condiții perfect decente și așa mai departe. Desigur însă că e important să se protejeze și suveranitatea, să se apere și suveranitatea statelor. Și în acest sens uh, se îndreaptă și domnul raportor. Amendamentul 2 arată că trebuie respectate toate formele de filiație prevăzute în legislațiile statelor membre. Iată o formă de a respecta caracteristicile fiecărui stat membru în această materie legislativă. Fără îndoială că e bine să vorbim aici de cooperare, dar nu de armonizare și de uniformizare, pentru că fiecare stat membru își are propria tradiție legislativă și trebuie avut grijă ca aceasta să se păstreze. Mulțumesc. Alte observații nu văd, putem încheia și acest punct și luăm o pauză până la ora 11 când Începem discuția despre consecințele Brexit. Thank you. Dear colleagues, can we begin? Dragi colegi, dacă putem începe. dear colleagues, dear guests. Dragi colegi, stimați oaspeți, bun venit tuturor la această audiere intitulată Consecințele juridice ale Brexit. Aș dori să vă urez tuturor bun venit și să vă mulțumesc pentru prezența astăzi. Îi mulțumesc în mod deosebit doamnei Danuta Hübner, președinta Comisiei AFCO, care aș dori și să-i dau cuvântul. Mulțumesc și îți mulțumesc, Pavel, și pentru invitație, pentru că Comisia AFCO răspunde de pregătirea procedurii cu Consiliul și tocmai de aceea am dorit să existe uh, pregătirea împreună a acestei decizii comune, motiv pentru care îți mulțumesc pentru această invitație. Cred că ne simțim cu toții răspunzători acum pentru succesul acestui proces dificil și fără precedent. Suntem încă abia la începutul său, dar aici, în Parlamentul European, simțim toată responsabilitatea pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proces, dar nu doar pentru asta, ci și pentru a susține interesele um, Uniunii Europene și ale cetățenilor săi. Știm că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană va duce la consecințe dramatice pentru ambele părți și deci responsabilitatea Parlamentului European este să se asigure că întregul proces și rezultatul acestuia respectă valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Înțelegem întru totul aici faptul că trebuie apărat uh, sistemul de drept juridic, sistemul de drept european în cursul acestui proces și cred că trebuie să subliniez în această ședință comună că dimensiunea orizontală este fundamentală. Trebuie deci să lucrăm cu toții în mod constructiv ca parteneri onești și putem face asta atâta vreme cât discuțiile se mențin în cadrul Cartei Drepturilor Fundamentale și Tratatelor. Decizia pune în lumină această relație foarte complexă între procesul politic pe de-o parte și natura constituțională a integrării europene. Complexitatea aceasta este rezultatul sistemului nostru de drept unic. Confluența aceasta elementelor politice și juridice cred că se va simți foarte puternic în cursul audierii de astăzi și ea oferă un cadru de negociere atât pentru retragere, cât și pentru ceea ce va urma în viitor. Voi încheia spunând că trebuie cu toții să înțelegem aici, în Parlamentul European, că pe viitor unii cetățeni s-ar putea opune în baza uh, jurisprudenței Curții Europene de Justiție cons- unor consecințe ale uh, Brexit. Și de aceea, tocmai de aceea, de la început, cadrul acesta juridic și constituțional în care trebuie să lucrăm pentru a aborda problemele uh, care ne stau în față, reprezintă o chestiune foarte importantă. De aceea, ne și întrunim aici uh, în Parlamentul European și sperăm să tragem și învățămintele care se impun pentru evoluțiile viitoare din interiorul Uniunii Europene. Așadar, încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnule președinte. Mulțumesc, uh, Danuta, pentru prezența ta. Începem așadar cu prima parte a audierii. Mai întâi vom auzi o voce din Scoția, domnul James Wolfe, Lord Advocates din Scoția, căruia îi alocăm circa 10 minute pentru intervenția sa. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră. Brexit va avea consecințe juridice deosebit de importante pentru noi toți. În calitate de lor, advocate, sunt uh, juristul șef al guvernului scoțian și în același timp procurorul șef al Scoției. De aceea cred că veți înțelege că există niște limite uh, în ceea ce privește aspectele pe care le pot aborda în discuție. Poziția guvernului scoțian cu privire la Uniunea Europeană este publică, Același lucru și se poate spune și despre poziția Scoției cu privire la viitorul constituțional al Scoției. Așa cum știți, Brexit are și a avut și continuă să aibă consecințe politice pentru Scoția și pentru competențele viitoare ale Parlamentului Scoțian. În scurta intervenție pe care o voi expune în fața dumneavoastră. N-aș dori să mă refer la aceste lucruri, ci doar să mă refer la câteva implicații tehnice și juridice ale Brexit. Și pentru a stabili aceste și pentru a așeza aceste consecințe în context, din perspectivă scoțiană, trebuie să mă refer pe scurt la natura multijurisdicțională a Regatului Unit, precum și la actuala alocare a competențelor legislative și executive în ceea ce privește Scoția. Scoția este una dintre cele trei jurisdicții separate ale Regatului Unit și are propriul uh, sistem de legi care durează de mult mai mult decât cel, timp decât cel al Regatului Unit. Se inspiră din uh, uh tradiția europeană a Europei continentale și are foarte multe lucruri în comun în uh, domenii uh, cu, celelalte jurisdicții ale Regatului Unit, însă anumite domenii, cum ar fi dreptul familiei sau dreptul proprietății, dreptul penal, rămân mai degrabă apropiate de sistemul juridic al Uniunii Europene. Desigur, și achiul face parte din legislația aplicabilă în Scoția ca și în întreaga Uniune Europeană. În prezent există trei parlamente care au competența de a face legi ce se aplică în Scoția, Parlamentul Scoțial, Parlamentul Regatului Unit și legiuitorul Uniunii Europene. În interiorul Uniunii Europene, actul Legea Scoției din 1998 alocă puteri legislative și executive Parlamentului și Guvernului Scoțian, precum și Parlamentului și Guvernului Regatului Unit. Parlamentul scoțian are însă competențe în domenii de politică importantă pentru Uniunea Europeană, cum ar fi agricultura, pescuitul, uh, justiția și mediul. Prin urmare, guvernul și Parlamentul scoțiene vor trebui să se asigure întotdeauna că legislația se aplică în Scoția. atât în Scoția, cât și prin acord cu Parlamentul și Guvernul Regatului Unit în restul Regatului Unit. Cât privește efectele Brexitului în ceea ce privește în special regimurile legislativ și politic, este foarte important să punem accentul pe continuitatea legislativă pentru a oferi stabilitate cetățenilor și întreprinderilor, iar scoțienii își doresc certitudinea și continuitate juridică pentru a putea să asigure același regim de politici pentru care Scoția are competențe în prezent. Guvernul scoțian ar dori de asemenea să uh, lucreze pe marginea anumitor acte legislative cu Guvernul Regatului Unit pentru a asigura de asemenea certitudine și continuitate juridică în domeniile cu pricină. Aș dori să mă refer la câteva aspecte tehnice care ar putea decurge din această situație. Mai întâi trebuie abordată problema valabilității în continuare a legislației care se, va, care se aplică în prezent în Uniunea Europeană. Există un uh, corp de legi care asigură punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene, pe care vom continua să-l menținem indiferent de Brexit. Există însă și legislație care se aplică fără să fie necesară implementarea, acte speciale de implementare în uh, Scoția. Vor trebui luate măsuri pentru a ne asigura că legislația aceasta continuă să producă efecte în uh, ordinea de drept uh, a Scoției și după retragerea Regatului Unit din Uniune. Actuala legislație va trebui să stabilim însă dacă este suficient de adecvată și este suficient de eficientă. Unele legi ar trebui să continue să funcționeze fără modificări, dar în alte domenii este posibil să fie necesară ajustarea legislativă tocmai pentru a o face mai adecvată și eficientă. Va fi vorba în acest caz de un proces destul de politic și ori va fi nevoie de niște alegeri politice, de un proces destul de tehnic și altor va fi nevoie de alegeri politice. Trebuie identificate așadar mecanismele necesare pentru a aborda aceste probleme. Există și domenii unde este necesară cooperarea între statele membre, chiar dacă acest lucru s-a dovedit uneori imposibil și a dus la necesitatea întreprinderii unor măsuri unilaterale de către guvernul britanic. Mă refer, de exemplu, la instrumente legate de cooperarea în dreptul civil, cum ar fi instrumentele de cooperare reciprocă și uh, instrumentele de recunoaștere a hotărârilor judecătorești. Apoi, instrumentele care facilitează cooperarea în domeniul uh, penal. menite să crească capacitatea ambelor părți de a combate criminalitatea. În practică va fi necesară o analiză detaliată a regimurilor de drept. Într-un document publicat anul trecut cu privire la locul Scoției în Uniunea Europeană, guvernul scoțian a arătat că poziția constituțională a Scoției va rămâne nemodificată, indiferent de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și există aici o serie întreagă de probleme de care Scoția va trebui să se uh, ocupe pentru a asigura continuitatea și continuitatea or, ordinii de drept interne, siguranța juridică și securitatea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Lord Advocate! Și acum avem o a doua contribuție. Domnul Ethan Tanham de la Trinity College din Dublin, care va vorbi despre acordul din Vinerea Mare. Vă rog. Îmi cer scuze. Doamnă, aveți cuvântul. Thank you uh, for the invitation to speak to Mulțumesc pentru invitație. Ca o prefață, după cum tot spun co- colegilor mei, sunt uh, cercetător, om de știință și nu uh, practician jurist, dar voi vorbi despre problemele iscate de Brexit pentru Irlanda și Irlanda de Nord, și mai ales frontiera și acordul din Vinerea Mare și voi prezenta niște posibile scenarii. Haideți să vedem, dar nu mă ajută tehnica. Nu știu dacă mă ajută cineva. Bun. Așadar, uh, Probabil că știți că au fost contestații privitoare la frontiera din Irlanda, stopate până la urmă de acordul din uh, uh Vinerea Mare din 1998, care a stopat violențele și a dus la o cooperare frontalieră instituționalizată între Irlanda și Irlanda de Nord, uh, uh cu rol central în acord jucat de Uniunea Europeană Sorry. Um, the Good Friday Agreement... Acolo de Vrea Mare a fost pus sub semnul întrebării din cauza Brexitului, că majoritatea de votanți în Irlanda de Nord au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană pe când 80% din catolici au votat să rămână, deci referendumul a precipitat speculațiile că Irlanda de Nord ar s alătura Republicii Irlanda și Sinn Féin a, a cerut un referendum în acest sens și s-a destabilizat mult situația, cooperarea transfrontalieră a fost parte a procesului de pace, deci o frontieră cu controle stricte subminează acest aspect al procesului de pace și agravează mm, raportul dintre unioniști și naționaliști. 30.000 de oameni eh, lucrează transfrontalier în fiecare zi și 1,8 milioane de automobile trec eh, frontiera în fiecare zi. Lungimea frontierei e 500 de kilometri. Sunt 300 eh, de puncte de frontieră formale și informale, deci e dificil să asiguri siguranța unei astfel de frontiere comerțul sud-nord și nord-sud este foarte important, 6,8 miliarde de euro în 2015, Irlanda de Nord exportă aproximativ 10% uh, spre Irlanda. So local trade. Comerțul local asigură traiul multor comunități de-a lungul frontierei, mai ales vorbim de produse agricole, uh, din Irlanda spre Irlanda de Nord. Nesiguranța e foarte mare în legătură cu negocierile între Regatul Unit și UE. Nu știm care va fi rezultatul acestora. E foarte dificil să uh, ghicim ce se va întâmpla și atunci uh, e foarte dificil ca politicieni irlandezi să uh, planifice acțiunile pe viitor în acest sens. În 1948 s-a înființat o zonă comună de uh, circulație pentru libertatea de circulație a persoanelor între Regatul Unit și Irlanda și uh, sperăm că cele două guverne vor dori să o mențină, dar nu se referă la libera circulație a mărfurilor, ci doar a persoanelor. Deci uh, sunt uh, diverse scenarii pentru a rezolva această problemă cu libera circulație a mărfurilor, controle electronice, etichete, înregistrare online a vehiculelor uh, au fost soluții propuse pentru a monitoriza mișcările transfrontaliere și alte scenarii ar fi un eșantion de mm, camioane care să fie verificate, nu toate vehiculele Eh, sigur, nimeni nu-și dorește să ne întoarcem la o frontieră cu eh, controle foarte aspre. Eh, mai sunt alte scenarii cu aranjamente parțiale pentru anumite sectoare în conformitate cu zonele de cooperare din acordul din Minerea Mare, de exemplu sectorul agroalimentar, bunătare animală, alte scenarii ar fi să existe uh, posturi de uh, control de frontieră, dar nu exact pe graniță, ci la o distanță de 10-15 km și să se uh, controleze doar eșantioane din vehiculele care trec frontiera. Other scenarios, custom posts between... Alte scenarii, Ă, puncte de frontieră între Britania și Irlanda de Nord și Irlanda, deci Marea de Nord, dar este un punct sensibil politic, după cum vă explica, sau Irlanda de Nord să rămână în Uniunea ă, Vamală, deși dacă Regatul Unit iese alte scenarii posibile. Dar problemele care apar sunt că unele din aceste scenarii sunt uh, foarte birocratice și aduc multă povară adăugată, mai ales pentru IMM-uri, înregistrare, uh, taxe vamale și așa mai departe, sunt sensibilități politice între uniuni și naționaliști care nu își doresc o <clears throat> o frontieră cu controle, însă pentru Sinn Fein uh, opoziția este ideologică and Northern Ireland specifically, um, as this would be seen or could be seen. Ar putea fi perceput ca pentru unioniști de asemenea ca o slăbire a Uniunii între Irlanda de Nord și Regatul Unit, deci uh, sensibilități mari, apoi s-ar put, ar putea fi o posibilitate Uh, pentru un acord de posturi vamale ca un pachet cu stimulente, dar nu știm care va fi scenariul final dar s-ar putea să se ajungă la un compromis politic, cu ajutor financiar și un acord de tip pachet, însă guvernul irlandez și guvernul Regatului Unit ar trebui să fie actori esențiali înainte de a se ajunge la orice fel de acord. Acordul din Vinerea Mare pune probleme, mai ales în grupul 2, uh, care prevede cooperarea transfrontalieră și o frontieră de sud e implicită. E practic o frontieră invizibilă. Unul din organismele transfrontaliere, și anume organismul special UE pentru programe, a fost mandatat pentru a gestiona fondurile Uniunii Europene pe o bază transfrontalieră și transcomunitară și atunci s-ar putea să se modifice situația acestui organism. Domnul Blea s-a și referit la asta acum două săptămâni în Irlanda. Alte probleme ar fi că Uh, cetățenii din Irlanda de Nord au dreptul la cetățenie irlandeză conform acordului din, regatul, din acordului din Vinerea Mare și asta va continua și după Brexit. Scenarios, Article 11 of the Good Articolul 11 al acordului uh, din Vinerea Mare prevede că se va revizui, deci nu, e, nu trebuie neapărat modificat atât de drastic. De exemplu, a fost deja modificat în 2006 Uh, acordul uh, Sfântului Andrei. Deci, uh, poate că asemenea modificări nu ar fi atât de problematice. Apoi, funcțiile organismului la care m-am referit ar putea fi modificate și va continua finanțarea transfrontalieră și să fie gestionată de acest organism european. Eh, juridic, eh, pentru că este un acord inter- internațional, acordul din Uniunea Mare trebuie să continue și eh, în plus, toate partidele politice, și naționaliste și unioniste, susțin acordul din Vinerea Mare. În 2015, doar o minoritate de catolici a dorit unificarea irlandeză și doar 14%, 14% din totalul populației au susținut-o. Deci, ambele comunități din Irlanda de Nord își doresc să continue acordul din Vinerea Mare și, uh, de asemenea, Uniunea Europeană și-a manifestat angajamentul pentru menținerea acestui acord. Așadar, concluzia ar fi că Irlanda de Nord și Irlanda uh, a, sunt foarte afectate din punct de vedere negativ de Brexit. Pot apărea probleme de gestionare greșită a chestiunii frontierei și, mai grav, uh, s-ar putea ajunge la apariția de violențe pe termen lung. Știm că e, încă e fragilă pacea. Și atunci uh, misiunea e de a minimiza pierderile economice ale Brexitului și să se recunoască primatul politicii și a identităților uh, din Irlanda de Nord cu o soluție flexibilă. Nu e vorba doar de chestiuni juridice și tehnice, sunt probleme de politică și de voință politică. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, madam, for, for your contribution. Mulțumim, mulțumim, doamnă, pentru contribuție. Acum uh, avem câteva minute la dispoziție pentru a discuta după primele două uh, prezentări, uh, o rundă de discuții cu atpeții noștri. Voi abuza de poziția mea de președinte și voi pune eu prima întrebare către domnul procuror din uh, Scoția. Dacă nu mă înșel, în legea pentru Scoția din 1998 există o prevedere mm, precum cum că legislația trebuie să fie compatibilă cu uh, acquis comunitar, cu dreptul uh, Uniunii Europene și dacă așa stau lucrurile, Parlamentul Britanic oare poate schimba în mod unilateral această prevedere sau ar trebui să existe un consimțământ din partea Parlamentului Scoțian? Vă mulțumesc. You're, sorry, um, you're absolutely right. Aveți, uh, desigur, într totul dreptate Documentul scoțian va limita puterile Parlamentului scoțian, făcând referire la legislația europeană. Și una dintre consecințele juridice a Brexit va fi că puterile Parlamentului scoțian se vor schimba. Guvernul scoțian și-a explicat poziția în documentul menționat cu locul uh, Scoției în Europa și documentul uh, Regatului Unit spune de asemenea că se așteaptă ca puterile Parlamentului Scoțian să fie mai mari ca urmare a Brexit. În practică însă nu se schimbă aceste puteri fără consimțământul Parlamentului. Există un document al Regatului Unit în acest sens, documentul linii orientative 10, Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, și eu una, două întrebări. Întâi, în ceea ce privește Scoția, ați spus că Scoția are și uh, propriile competențe, domnule procuror general. Dar totuși, uh, în măsura în care au competența, doresc să transpună legislația europeană în legislație proprie. Există ceva în acest sens? Și în ceea ce privește jurisprudența Curții Europene de Justiție. Știm că Regatul Unit nu dorește acest lucru, dar ce fac instanțele de la dumneavoastră atunci uh, decid despre cum implementează aceste decizii? Nu mi-e clar cum va funcționa asta în practică. Și mai am o întrebare pentru uh, doamna cercetător. Diferența între hard and soft, uh, frontierele cele două tipuri de frontiere nu mi-e prea clară. <clears throat> ne puteți explica ce presupune asta pentru libera mișcare, libera circulație? Va fi nevoie de permis de muncă, permis de ședere? Ar fi o catastrofal pentru oameni. Cred că și noi, politicieni, avem o mare răspundere față de oameni, față de viața lor. Și cât privește comerțul cu mărfuri, ne-ați spus ce va urma utilizarea tehnologiilor IT, poate se simplifică situația, poate se fac uh, verificări prin sondaj, dar nu mi dau seama cum va arăta în practică. Deci ne-ați putea spune mai clar diferența între frontierele hard și soft cu privire la libera circulație a persoanelor și a mărfurilor. Mulțumesc! Poate voi răspunde eu uh, primul rând întrebărilor care mi-au fost adresate și pentru care vă mulțumesc. Ce doream să spun uh, Scoția are un set de competențe și de responsabilități care includ și domenii politice importante pentru Uniunea Europeană, iar guvernul și parlamentul uh, scoțiene vor avea o responsabilitate cu privire la eventuală retragere din Uniunea Europeană. Responsabilitatea de a asigura continuitate și certitudine juridică. Dorim să lucrăm împreună cu Guvernul Regatului Unit pentru a ne asigura că acele valori vor fi respectate. Așteptăm un document din partea guvernului uh, Regatul Unit în acest sens. Probabil n-ar trebui să spun prea mai mult de atât în acest moment. Iar în ceea ce privește ce ține de Curte de Justiție, întrebările tehnice identificate acolo, sunt pur și simplu o serie de întrebări despre cât de relevantă rămâne jurisprudența Curții Europene de Justiție în domenii din dreptul european care sunt acum transpuse în uh, ordinea juridică națională. E prematur să vorbim acum despre detalii. Sunt o serie de elemente importante, dar uh, toate acestea rămân să fie discutate la momentul potrivit. Ce e un soft border, o graniță tip soft? E ceea ce avem acum. Dacă trecem din Irlanda în Irlanda de Nord, consul Barnier a fost acolo cu puțin timp în urmă, nici nu-ți dai seama că există frontiera. Se schimbă poate culoarea marcajelor pe șosele. Și se dorește ca această trecere să poată fi păstrat așa. Pe cealaltă parte, avem această zonă comună, oamenii trăiesc, lucrează pe partea cealaltă a frontierei, <clears throat> asemenea în nord-vestul Irlandei, servicii de ambulanță sunt transfrontaliere. Nu e vorba doar de cei care merg la muncă și care ar avea nevoie de permis de muncă, ci și acces la servicii pe zona de frontieră ai nevoie urgentă de o ambulanță, iată o serie întreagă de aspecte, la fel și cu construcția de locuințe. Doamna prim-ministru May a spus că dorește păstrarea acestui acord. UE pare să fie de acord. Sperăm să putem continua deci cu libera mișcare a persoanelor. În ceea ce privește mărfurile, trebuie să diminuăm aspectele negative, să nu limităm acest liber uh, trafic. Ideea ar fi ca Irlanda de Nord să fie în piața unică sau uh, piața, în Uniunea Vamală, dacă nu va fi posibil, va trebui să diminuăm efectele negative, dar asta va fi foarte dificil. A fost un raport recent care a spus o companie mică va avea de plătit 100 de euro pe trecere pentru a obține toate licențele și toate aspectele birocratice. Deci e foarte scump și uh, dificil, complex. Dacă s-ar verifica în mod sistematic toate mărfurile care trec, uh, ar apărea probleme la fel și în agricultură, care e foarte prezentă acolo, face mare parte din, uh, din activitățile de pe frontieră. Efectele asupra vieților oamenilor vor fi uh, negative și asupra activităților. Se propun tot felul de, de idei și soluții. Rămâne de văzut. Mulțumim foarte mult, doamna Bergeron. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez reprezentantei Irlandei. Din punct de vedere instituțional, Irlanda de Nord este la fel de bine structurată ca Scoția. Există, pe de altă parte, reprezentanții Irlandei de Nord care să poată cu adevărat să facă auzită vocea cetățenilor Irlandei de Nord în ce privește dorința lor de a rămâne în Uniunea Europeană. Există un parlament al Irlandei de Nord, așa cum se întâmplă în cazul Scoției, de exemplu? Uh, uh, uh, e o problemă suplimentară aceasta. În primul rând, partidele politice din Irlanda de Nord se opun unor frontiere dure. Toate partidele se opun, sunt de acord să se opună unei frontiere dure. Există un impas politic în acest moment. Executivul a eșuat. De fapt, nu există guvern în acest moment, dar în fine există o adunare, există o adunare parlamentară ca și în Scoția sub acordul Good Friday și coincide de fapt cu situația din uh, țara Galilor și Scoția. Așteptăm uh, alegerile și asta ne încurcă acum politicienii noștri sunt în campanie electorală. Sperăm că după aceasta părțile se vor putea reuni și vor face front comun. Însă în momentul de față e o pauză, dat fiind faptul că există așteptările cu uh, alegerile. Știu că parlamentarii noștri, europarlamentarii irlandezi, sunt foarte vocali, știți mai bine decât mine, și există acest consens că nimeni, de fapt, în Irlanda de Nord nu dorește acest tip de frontieră dură, închisă. Domnul Schöpflin. Mulțumesc. Întrebarea mea pentru domnul procuror general. Să vorbi de acel Scotland Act. Corectați-mă dacă greșesc. Eu înțeleg că există și posibilitatea unui scenariu totalmente negativ, dată fiind suveranitatea guvernului Parlamentului de la Westminster. Toată legislația legată de Scoția ar putea fi anulată. Sau greșesc eu? Există puteri uh, care nu pot fi modificate de Parlamentul uh, de la Westminster. Din câte știu, Parlamentul uh, scoțian are suveranitate populară, cel de Westminster o suveranitate parlamentară, nu știu exact care e relația între cele două. Domnul procuror, vorbesc din perspectivă tehnică, juridică. Dacă ne întoarcem la crearea Regatului Unit, atunci s-au stabilit anumite instituții scoțiene în uh, sistemul juridic. Și s-a clarificat că se păstrează ordinea juridică drept urmare a Uniunii, a Unificării. Și apoi Regatul Unit, Parlamentul a elaborat uh, acest act scoțian în 98 și acest act arată clar că Parlamentul scoțian face parte permanent din Constituția Regatului Unit, din uh, structura constituțională. Nu cred că există această posibilitate la care v-ați referit dumneavoastră. Nu cred că e o posibilitate realistă. Mulțumesc. Alte observații? doamna Hübner. Aș dori să înțeleg pe domnul procuror general cu privire la acest subiect al ordinii juridice și am o întrebare punctuală. În ce măsură acest mare document va acoperi și situația din Scoția? Ați diferențiat între competențele Parlamentului Scoțian în anumite domenii și în alte zone nu există această competență și deci acest mare document care va tăia legătura cu Europa și apoi a doua întrebare. Poziția guvernului e document public și în ceea ce privește acordul pe care îl aveți cu guvernul uh, britanic, în ce măsură e importantă transparența decizională care o afectează și Scoția, în ce măsură acest element apare acolo. E un angajament juridic, legal al guvernului britanic de a fi transparent în acest proces Brexit? Da, mulțumesc. Prima întrebare cu privire la marele document Guvernul se așteaptă să trateze diferitele subiecte. Nu am văzut mai acest document cu privire la revocare. Nu pot uh, spune mai multe. Dar guvernul scoțian e desigur foarte interesat să vadă aceste dispoziții punctuale și să vedem în ce măsură tratează o serie de elemente importante. Um, uh, I'm not, you raise a question about transparency. Întrebarea legată de transparență Nu mi-e tocmai clar la ce anume vă referiți. Guvernul nostru raportează Parlamentului cu privire la aceste evoluții legate de Brexit. Parlamentul e desigur foarte interesat de aceste detalii. Doamna Hübner, mă refeream la diferitele niveluri. Am văzut din, în declarații din partea oficialilor scoțieni referitor la faptul că anumite documente legate de Brexit, ei nu sunt consultați sau sunt documente pe care Parlamentul Scoțian nu le vede înainte ca ele, documentele să fie prezentate la Bruxelles. Nu sunt subiecte legale, sunt doar puncte de negociere, puncte de discuție, negocieri, Ar fi o întrebare pentru miniștrii noștri, pentru politicieni. Sunt întrebări care nu mai sunt doar de natură tehnică. Mulțumesc și continuăm cu a doua parte a audierii. Întreb civil din partea domnului Burkhard Hess profesor Dr. la Institutul Max Planck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă prezint pe scurt ce importanță are Brexitul pentru litigii transfrontaliere în Europa. Voi uh, discuta în patru pași în primul rând doresc să întreb pe scurt ce domenii sunt afectate și aș începe cu aspectele familiilor, apoi litigii comerciale, pentru că se vorbește mult despre cele comerciale, dar cred că trebuie să ne gândim la oameni, la familii, cei care vor fi afectați direct în Regatul Unit și pe continent. Într-un alt uh, pasul următor voi discuta consecințele practice din Anglia, în special asupra regulamentului Bruxelles 1 <clears throat> și apoi se mai pune întrebarea ce posibilități se deschid. Putem uh, oare discuta despre Convenția de la Lugano sau Trade Repeal Act, găsim oare o soluție coerentă aici și nu în ultimul rând voi arăta cum se, cum se reacționează încă de astăzi deja în anumite state membre la Brexit. Ziua esențială, importantă, va fi cea de 29 martie 2019 și mă uit la ce se întâmplă dacă nu se ajunge la un acord. Să vedem tot ce trebuie convenit. Să ne uităm la lista diferitelor acte juridice încheiate în ultimii ani sunt aproape exclusiv regulamente care dispar automat odată cu Brexitul. O listă lungă de pierderi de acte juridice și întrebarea e cum putem reacționa. Deci, în uh, domeniul dreptului familiilor, avem două acte importante acolo. Odată regulamentul Bruxelles 2A, privire la divorțuri, răspunderea părinților și tratează responsabilitățile și executarea transfrontalieră a deciziilor. Și al doilea domeniu, regulamentul cu privire la întreținere, foarte important și care și în practică a fost foarte bine primit. Și aici, întrebarea cum putem uh, executa efectiv cereri relativ mici, de doar câteva sute de euro. Uitându-ne deci la ziua Z din 2019 și ne întrebăm ce se va întâmpla când aceste regulamente nu vor mai fi în vigoare, pentru divorțuri nu există nimic. Nu există o altă regulă care să intre în vigoare. Pentru întreținere, situația e un pic mai bună în sensul în care există acorduri de la Haga care pot fi folosite. Nu sunt la fel de eficiente ca măsurile emise de Uniune, dar măcar cei afectați n-ar cădea în gol. Și trebuie să ne adresăm, să ne punem întotdeauna două întrebări în acest sens. Odată ce se întâmplă cu viitoare litigii care apar după Brexit și cealaltă întrebare, ce se întâmplă cu titluri de întreținere emise înaintea Brexitului. Mai pot uh, fi executate și după Brexit? Și cred că în special pentru acest proces uh, tranzitoriu e nevoie de acțiuni și de măsuri. Ceea ce se întâmplă pe viitor e mai degrabă o întrebare politică și mă voi referi la ea mai târziu. Acum, în uh, dreptul comercial, și aici avem o serie întreagă de regulamente care dispar. Voi vorbi imediat de Brexel 1, apoi acte de simplificare a traficului transfrontalier, regulamentul Small Claims, toate vor deveni nule și nu există nimic să le înlocuiască. Apoi întregul drept de insolvență unde Londra e foarte uh, înregistrează succese mari, totul va dispărea. Apoi, comunicarea actelor, obținerea probelor, există acorduri la Haga, dar sunt din 65 și 70. Păi, uh, astăzi se folosesc mijloace electronice pentru probe, deci uh, documentele de la Haga sunt dintr-o altă epocă. Și apoi, dreptul civil situația un pic mai relaxată pentru că avem convențiile Roma 1 și Roma 2 care rămân în vigoare din perspectiva statelor membre. Cum va reacționa Regatul Unit rămâne de văzut. Părerile specialiștilor sunt foarte pozitive față de aceste Uh, documente și doresc ca ele să fie păstrate. Și acum, consecințe practice, atât în, uh, la Londra cât și pe continent. V-aș, aș sublinia succesul Londrei pe piață. Este cel mai folosit uh, punct de lucru în domeniul uh, justiției și asta pentru că avem dreptul civil. Deci Londra e pe primul loc pentru dispute financiare, de departe, pentru aspecte de transport și maritime, brevete, litigi în domeniul IP, dar și divorțuri ale oamenilor bogați sunt de multe ori uh, judecate la Londra și asta ține din nou de Bruxelles 2A cu consecințe, cu uh, responsabilități foarte clare. Insolvență, restructurare, de asemenea un alt mare subiect. Iar actele europene permit alegerea Londrei ca punct de uh, decizie pentru astfel de situații. Întrebarea este de ce e Londra un punct atât de atrăgător? Ceilalți, celelalte orașe nu pot sau pot? Rămâne de văzut, vom vedea imediat. În primul rând, din cauza limbii. Engleza e limba comerțului și deci al, al dreptului. Instanțele europene au uh, judecători foarte specializați, foarte capabili. E un lucru pe care știe toată lumea. Dreptul procedural în Londra e de așa natură încât uh, se pot expedia repede aceste decizii și dreptul londonez e, ca să spunem așa, bun prieten cu firmele. Încă două aspecte marcate cu roșu care sunt în același timp uh, importante. Pe de-o parte, dreptul englez e un punct de intrare pentru dreptul european, ceea ce urmează să dispară și apoi libera mișcare a deciziilor din Anglia în Uniunea Europeană, garantat din nou dreptul Uniunii. Iată site-ul Curții Comerciale de la Londra, care are o imagine foarte bună și care arată că toată lumea e binevenită aici. Sper că se vede ce scrie pe această planșă Întrebarea este despre ce vorbim de fapt. Câte cazuri, câte litigii sunt soluționate la Londra în acest moment? <clears throat> Iată, vorbim de aproximativ 1200 de cazuri în fiecare an. În 60% dintre cazuri, ambele părți vin din afara Regatului Unit, și în 80% din cazuri, cel puțin una dintre părți, nu provine din Regatul Unit. Doamnelor și domnilor, e o situație care nu se regăsește niciunde altundeva în Europa, ca o instanță să fie căutată preponderent de uh, părți din afara țării. Și vorba și de o mare valoare, în 60% din cazuri, valoarea e de peste 300.000 de lire, și de multe ori e vorba de milioane sau zeci de milioane. Un factor economic important. Sar peste următoarea planșă, e vorba de situația din Germania. Am o comparație directă și vedem cum stau lucrurile în alte state membre. Și acum se pune întrebarea cum ar trebui să tratăm situația Brexitului. O fac foarte succint pentru că sunt probleme foarte uh, controversate. Dacă doriți, putem discuta ulterior asta. Deci, dacă dispare regulamentul Bruxelles 1, ce apare în loc? De multe ori se spune că mai există acordul de la Bruxelles din 1968 care putea intra în vigoare. E un acord între țări, dar, doamnelor și domnilor, acel acord a fost o interpretare a curții, deci ține de achiul comunitar. E drept al Uniunii, ca și alte acte ale Uniunii. Dar nu e deci o soluție în acest caz. Mergem un pas mai departe, un pas suplimentar, și ajungem în anii 1930-1960, acorduri bilaterale între Regatul Unit și diferite state membre, de fapt șase state membre. Le vedeți pe uh, ecran și dacă dorim să le aplicăm din punct de vedere practic, ajungem într-un drept procesual european de recunoaștere a deciziilor la nivelul din 1960. Proceduri duble, probleme în recunoaștere, obstacole și așa mai departe. Deci, uh, libera mișcare a deciziilor este una dintre marile uh, pierdere ale Brexit. Ce altceva mai putem face? Ratificarea acordului de la Lugano este una dintre posibilități, dar aici vreau să spun un lucru. Aceasta ar duce la o modificare a aplicării dreptului european, aplicării practice, pentru că atunci acordul de la Lugano ar uh, fi folosit mai mult, pe când celelalte elemente cheie ale dreptului european vor trece în plan secundar. Chiar dorim să mergem în acest sens? Rămâne Curtea Europeană de Justiție, dar uh, Brexit tocmai asta urmărește, să scape de Curtea Europeană de Justiție trec și peste aceste puncte care mai urmează și în încheiere aș dori să atrag atenția asupra unui singur punct și anume cum reacționează alte state membre. Iată, atât în țările de jos cât și în Franța și în Germania au fost începute inițiative pentru a instala procese moderne în limba engleză care să acopere tocmai situațiile menționate. <clears throat> De exemplu, litigiile să fie rezolvate în alte puncte de lucru din uh, Europa. E o alternativă la care ar trebui să ne gândim Ce există posibilități care duc poate la a spune în concluzie că important pentru Brexit în domeniul uh, cooperării judiciare. E important să găsim soluții tranzitorii, în special pe litigiile mici. La cele litigiile comerciale acolo Londra e mult mai interesată să găsească soluții decât suntem noi vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru depășirea timpului alocat. Mulțumesc. Contribution. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție se va referi la drepturile de proprietate intelectuală și vă va vorbi domnul profesor Duncan Matthews de la Universitatea Queen Mary din London, Londra. Vă rog. Mulțumesc. Sistemul de brevete joacă un rol important pentru inovarea și competitivitatea întreprinderilor europene. Din 1973, Convenția Europeană privind brevetele a creat un, o, un oficiu al brevetelor, care este o organizație internațională, la care sunt membre 38 de state din interiorul și din afara Uniunii Europene. Oficiul European pentru Brevete poate acorda un brevet european pentru invenții, iar solicitantul de brevet poate ulterior să valideze propriul brevet și să obțină protecția brevetului, cel puțin pe teritoriul statelor membre ale Uniunii. Um, In December 2012, în decembrie 2012, statele membre ale Uniunii Europene au hotărât în baza procedurii privind cooperarea consolidată să uh, vină cu două regulamente pentru crearea unui brevet european cu efect unitar, ceea ce s-a considerat un lucru benefic pentru solicitanții de brevete, fiindcă în loc să, solic- să părtească în fiecare la fiecare organizație de brevete din fiecare stat membru taxele aferente, putea să plătească o singură dată cu efect unitar pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Spania Polonia și Croația, însă arătaseră că nu doresc să participe la această procedură, de aceea și procedura de cooperare consolidată. Motiv pentru care, în 2012, în decembrie, s-a stabilit un acord internațional cu privire la o instanță, o curte pentru brevetele unificate, prin care se unificau procedurile cu privire la litigiile legate de brevetele europene în statele participante. Situația actuală în Regatul Unit este foarte semnificativă în context, întrucât acordul privind Curtea unificată a brevetelor necesită ca cel puțin 13 state membre ale Uniunii Europene, dintre care 3 să fie dintre cele mai mari în ce privește uh, validarea brevetelor, adică Franța, Germania și Regatul Unit, să ratifice acordul privind Curtea uh, Unificată a Brevetelor înainte ca acordul să intre în vigoare. În noiembrie 2016, la Consiliul pentru Competitivitate, care a avut loc cu acea ocazie, Uh, Regatul Unit a arătat că dorește să dea curs ratificării, Germania și Franța încă așteaptă și atunci când acest lucru se va întâmpla, actul privitor la această curte unificată privind brevetele va intra în vigoare. După ce curtea va deveni funcțională, se va putea începe aplicarea regulamentelor, care sunt, practic, declanșate, a căror aplicare este declanșată de începerea funcționării acestei curți. Permițând brevetelor europene să se bucure de protecție în toate statele membre participante în uh, baza plății unei singure taxe. Regatul Unit va dori să va, va dori sau nu va dori să continue să participe la acest regulament și după retragerea sa? Evident că nu. E vorba aici de un acord special uh, cu privire la Convenția Europeană privind brevetele și se face o trimitere clară la una din dispozițiile acesteia în care se vorbește de, citez, Special Agreement, un acord special. Prin urmare, se va dori crearea unui statut special pentru Regatul Unit, pentru ca aceasta să poată continua să participe la acordul privind Curtea Unificată a Brevetelor. Iar acum am să mă refer la acordul propriu-zis privind Curtea Unificată a Brevetelor. Aceasta are statut de tratat internațional. Prin urmare, regulile privitoare la Convenția de la Viena privind uh, legea tratatelor se aplică, cu excepția cazurilor în care tratatul propriu-zis ar conține o clauză de retragere care i-ar permite unui stat să părăsească acordul, să se retragă din acord. Însă cum nu există o astfel de clauză, este limpede că se aplică dispozițiile Convenției de la Viena. Practic, s-ar putea susține că Regatul Unit are, de fapt, obligația de a ratifica acum acest acord, întrucât în articolul 18 din Convenția de la Viena se arată că nesemnarea unui acord internațional ar uh, contraveni obiectivului tratatului însuși. Prin urmare, ar trebui să continue chiar acum procesul de ratificare a acestui acord. Dar, tot în Convenția de la Viena, se arată la articolul 62 că o modificare fundamentală a împrejurărilor care nu fusese prevăzută la momentul semnării acordului de către părți ar putea reprezenta un temei pentru retragerea din tratat sau rezilierea acestuia. În acordul privind Curtea Unificată privind brevetele, se arată că toate părțile contractante sunt state membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, Regatul Unit, care se retrage din Uniunea Europeană și retragerea aceasta reprezenta într-adevăr o modificare substanțială a împrejurărilor, prin urmare, dacă Regatul Unit ar rămâne parte la tratat, asta ar pune, în condițiile în care s-ar retrage din Uniunea Europeană, asta ar împiedica, într-un fel, funcționarea tratatului. Prin urmare, este posibilă participarea Regatului Unit la acest acord după retragere? Aici, atenția s-a concentrat asupra avizului 1 din 2009 al CJUE, care făcea trimitere la un proiect anterior cu privire la acest acord. În avizul său, Curtea arăta că un astfel de acord reprezintă un amestec de uh, dispoziții pentru Uniunea Europeană și pentru state din afara Uniunii Europene, ceea ce contravine legislației europene. S-a interpretat ca aceasta fiind o respingere a uh, unui astfel de tratat aplicabil și în Uniunea Europeană și în afara sa. Totuși, dacă ne uităm mai atent la acest aviz, se arată că o versiune anterioară a acordului ar fi lipsit instanțele statelor membre de competențele ce le revin în ce privește interpretarea și aplicarea legislației Uniunii Europene. Și, prin urmare, Curtea a fost obligată să, revină, să, să intervină. Însă, întrucât Regatul Unit nu va mai fi stat membru, iar avizul CJUE se referă doar la lipsirea de competențe a curților din interiorul Uniunii Europene, acest aviz nu i s-ar aplica și Regatului Unit. Ulterior acestui aviz a fost reformulat acordul UPC pentru a se respecta legislația Uniunii Europene și pentru a se prevedea și posibilitatea solicitării de despăgubiri pentru încălcarea legislației europene și pentru a asigura conformitatea cu Uniunea Europeană, făcându-se trimiterile preliminare necesare către Curtea Europeană de Justiție. Poate așadar Regatul Unit să participe la acordul UPC? Așa cum arătam, avizul 1 din 2009 nu împiedică participarea statelor membre neeuropene la acest acord privind o curte unificată privind brevetele. Sistemul unificat de brevete, compatibil cu tratatele Uniunii Europene și cu tratatul Uniunii Europene și cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, necesită însă ca instanțele să respecte supremația legislației Uniunii Europene. Însă pentru că vorbim de o, de o curte internațională care se va afla, care își va avea sediul la Londra, va permite Regatului Unit să continue să participe. Dar ă, obiect al supremației legislației europene îl va constitui curtea însăși și nu statul membru unde și-a reia sediul. De-al minteri, există o dispoziție în acord în care se face vorbire despre supremația legislației europene și în care se arată că Curtea unificată privind brevetele trebuie să respecte legislația europeană. Curtea și nu statul membru unde este ea situată. Cam acesta în legătură cu situația acordului și a curții după Brexit. Este nevoie de unele modificări, după cum arătam acordul face vorbire în mod explicit de statele contractante. El ar trebui modificat pentru a vorbi, deci pentru a face vorbire despre statele contractante, Și întrebarea este cum se vor putea face aceste amendamente. La articolul 87 se arată că Comitetul Administrativ al Curții ar putea modifica el însuși acordul, aducându-l în conformitate cu orice modificare ce s-ar impune. Dar la nivel politic, cred că ar fi inacceptabil să permitem unui comitet administrativ să facă acest lucru. Și rezultă de aici că ar trebui ca Curtea Europeană de Justiție să fie aceea care își clarifică mai bine uh, avizul 1 din 2009 și să vină eventual și cu un nou aviz în care să se clarifice mai bine situația uh, Uh, participării statelor non-UE la această curte după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și ultima intervenție se referă la regulamentul privind personalul și vom da cuvântul domnului Stefan Rodriguez, profesor la Sorbona. 10 minute și pentru dumneavoastră, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația de a mă adresa comisiei dumneavoastră și câteva observații în introducere ca să uh, vă explic mai exact la ce mă voi referi. S-a pus problema statutului funcționarilor și agenților Uniunii Europene. De fapt, ca să fim uh, foarte preciși, uh, Brexitul cred eu că nu va avea impact direct asupra textului sau textelor, îns, uh, textelor pe care se bazează această reglementare, reamintit de aici, pe ecran le puteți vedea, deci nu există niciun fel de revoluție care va urma în textele care reglementează statutul funcționarilor și altor agenții ai Uniunii. Însă, impactul ar putea fi mai important asupra funcționarilor înșiși, agenților înșiși, eh, în principal de naționalitate britanică, cum vom vedea imediat, însă să nu uităm că va exista un impact și asupra celorlalți agenți sau funcționari care nu sunt de naționalitate britanică, dar care ar putea să fie influențați de Brexit. Vom vedea uh, într-un al doilea timp uh, la ce mă refer. Uh, deci, în primul rând, un impact direct, desigur, asupra funcționarilor și agenților Uniunii de naționalitate britanică. Câteva cifre, poate, ca să vedem, să avem o idee mai exactă despre cine vorbim. Trebuie să facem o distinție între funcționari și agenții în activitate și, pe de altă parte, cei care deja sunt la pensie, pensie din bugetul Uniunii. Estimăm la aproximativ 1650-1700 funcționari sau agenți de naționalitate britanică în activitate, deci câteva cifre, dar dintre care grosul e la comisie, desigur, și uh, cam uh, la fel de mult sau uh, puțin mai mult care actualmente sunt deja la pensie, beneficiază de o pensie din partea Uniunii Europene. Acum, dacă e să vorbim mai întâi de funcționarii și agenții încă în activitate, v-aș prezenta patru scenarii mm. Bun, nu e modelul 3 căsătorie și înmormântare, cum se intitula un film, ci eventual 3 divorțuri și o recăsătorie. Mai serios vorbind, e vorba de teorie pentru moment, dar voi reveni și la practică. Însă, din punct de vedere teoretic, cred că administrația și autoritatea care are puterea de a numi sau autoritatea competentă, oricum, are la dispoziție trei posibile scenarii în, prevăzute în statut ca să-și uh, pună întrebarea dacă trebuie sau nu să păstreze funcționarii și agenții de naționalitate britanică. Prima opțiune care, e, poate, care poate părea cea mai brutală ar fi demisia din oficiu. Uh, adică, dacă combinăm interpretarea articolului 28 și articolului 49 din statut, a priori vorbind și în măsura în care nu poate fi funcționar decât un cetățean al unui stat membru, atunci clauza din articolul 49 ar putea să se aplice aici. Bun, nu vom intra într-o dezbatere aici, dar ar putea fi o problemă de interpretare. E o obligație sau e ceva facultativ? Probabil mai degrabă ar fi o aplicare facultativă, însă totuși întrebarea poate rămâne deschisă oricum ar lucrurile, există condiții care trebuie îndeplinite și mai ales uh, sigur că se va complica aplicarea acestei dispoziții pentru că nu doar că trebuie să, ascult, să dăm ascultare unul câte unul tuturor celor interesați, ci trebuie și o decizie motivată a autorității competente. O a doua opțiune posibilă a, înainte de a trece la a doua opțiune, trebuie totuși să precizăm că Există și derogări posibile. Că autoritatea competentă poate să numească prin derogare un, uh, o persoană care nu este cetățean european ca funcționar sau agent. Există cazuri în jurisprudență să se întâlnesc uh, cazuri și spețe în care uh, cetățeni care nu uh, aparțin statelor membre au fost confirmați ca agenți sau funcționari la instituțiile europene și vom reveni în concluzie în acest aspect. Va putea exista posibilitatea de a prevedea o clauză sau un capitol special în acordul de retragere, aplicând articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene, pentru a prevedea menținerea funcționarului de cetățenie britanică sau o perioadă de tranziție. Dar cred eu că va fi vorba de a negocia toate acestea și revin la cele trei opțiuni. Așadar, a doua opțiune, voi accelera puțin lucrurile, Uh, punerea în concediu în interes de serviciu e o nouă dispoziție uh, decurgând din ultima reformă a statutului pe care Parlamentul și Consiliul au votat-o în 2013, articolul 42 de uh, al statutului, însă și aici condițiile sunt foarte stricte ca să intervină o indisponibilizare interes de serviciu a unui funcționar, totuși trebuie dovedit că există necesități organizaționale legate de noi competențe, de exemplu, trebuie inclus, pe uh, care trebuie incluse, integrate în instituție și atunci trebuie cumva să se facă loc și să se indisponibilizeze anumiți funcționari. Da, lucrurile rămân și aici foarte complicate și în plus caracterul legal al acestei dispoziții este actualmente în discuție, pentru că, dacă nu cumva mă înșel eu, am găsit măcar patru afaceri pe rolul uh, Tribunalului Uniunii în care se pune sub semnul întrebării legalitatea acestei dispoziții. Și, în fine, a treia posibilitate uh, retragerea în interesul de serviciu, dar și aici e o opțiune foarte limitată pentru că se limitează la personalul superior, deci vorbim de directori, directori generali, însă nu e imposibil să se facă apel la această opțiune într-o perspectivă mai politică, nu neapărat juridică. Voi reveni și la asta în concluzie. Acum, când e vorba de posibilitatea de recăsătorie la care mă refeream, e planul B Adică posibilitatea mm, rămasă deschisă ca un funcționar sau agent de naționalitate britanică să capete și naționalitatea unui alt stat membru, cetățenia unui alt stat membru, ca să poată continua să se încadreze în prevederile articolului 28 al statutului. Voi accelera din nou. Cealaltă categorie de funcționari agenți de naționalitate britanică, cei care nu mai sunt în activitate, dar care beneficiază de o pensie, uh, la prima vedere nu va exista impact direct asupra lor, pentru că dacă beneficiezi de o pensie, înseamnă că ai fost în slujba unei instituții, în serviciul unei instituții. Deci nu putem pune sub temul întrebări din cauza Brexitului această realitate. Ai fost funcționar sau agent al Uniunii, ai dreptul la o pensie. Sigur, dacă se îndeplinesc condițiile de ieșire la pensie, nu revin asupra acestui aspect. Și, însă, se poate pune întrebarea asta în mod indirect, și anume, uh, cât va mai rezista regimul de pensii din punct de vedere financiar? Care va fi impactul Brexitului asupra participării, mai ales a Regatului Unit, la ceea ce numim sistemul de garanții colective al pensiilor sau acolo unde Regatul Unit își uh, joacă rolul și își are uh, responsabilitatea de garanție întrebarea aici se pune, în cadrul bugetului va mai exista o finanțare a acestui regim din partea uh, Regatului Unit? Sigur, întrebarea nu e deschisă. Ne-am putea gândi la ce s-a făcut cu Uniunea Europei Occidentale când a fost vorba de dispariția sa treptată și anume să se prevadă un fond de, fond de pensii specific, ad hoc, care uh, a fost apoi uh, transferat spre gestiune Uh, către centrul satelitar al Uniunii Europene, dacă nu mă înșel, și se va putea pune și întrebarea dacă se va menține sau se vor menține sau nu și privilegiile și imunitățile, mai ales în ce privește regimul fiscal pentru aceste pensii. Încă un aspect pe care nu trebuie să-l neglijăm și anume ce se va întâmpla cu ceilalți funcționari, cei care nu au naționalitate britanică, însă care uh, lucrează pentru deputați uh, din uh, Marea Britanie sau lucrează pentru agenții sau organisme ale Uniunii, dar care și-au sediul pe teritoriul Regatului Unit sau toți ceilalți agenți sau funcționari care uh, lucrează pentru membrii britanici ai altor instituții europene. Trebuie să punem și această întrebare și din punct de vedere al mm, rezistenței sau existenței în continuare a regimului financiar, citind uh, documentul uh, făcut public ieri în legătură cu regimul financiar al Brexitului, document de lucru al Comisiei, uh, am înțeles că, mai ales aspectul uh, legat de mutarea agențiilor, se pare că a fost prevăzut. De asemenea, în documentul respectiv dat publicității ieri, există un aspect legat de pensii, însă totuși, asta voi spune și în concluzie, totuși Totul se pare că va depinde de acordul de retragere, sigur. Nu... Sigur, prezentarea poate părea pesimistă, dar de fapt trebuie să fim mai degrabă optimiști, că dacă există voință politică, după cum ă, s-a spus deja aici, nu e niciun motiv pentru care să nu se găsească, deci în spiritul de deschidere al instituțiilor, să nu se poată menține în activitate acești funcționari și agenți de naționalitate britanică. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Uh, so this was the last contribution. Mulțumim, asta a fost ultima contribuție. Mai avem uh, câteva minute pentru rundă de întrebări și răspunsuri. Uh, I'm informed that the Lord Advocate wishes to take the floor. Um, yes, Chair, it's not a direct response to the very interesting panel session. We just... Da, a fost foarte interesant. Nu va fi o reacție directă, dar în legătură cu întrebarea pe care mi-ați adresat-o anterior, poate ar fi bine să revin. spunând că în Constituția Regatului Unit există cerințe uh, pentru care se poate face apel la o instanță, dar există și alte cerințe care sunt respectate prin convenție constituțională și care sunt văzute ca chestiuni ce țin de obligație și proprietate constituțională, dacă doriți, chiar dacă nu pot fi invocate în fața unei instanțe. Cred că răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră, dacă Parlamentul Scoțian poate poate să-și vadă competențele schimbate, întreba, răspunsul scurt ar fi da, poziția guvernului scoțian e că, sigur, va fi nevoie de consimțământul Parlamentului pentru asemenea schimbări, uh, ca asemenea schimbări să intervină. Și asta se și reflectă în mod coerent în practică. Și uh, de când a intervenit acordul de devoluție și atunci uh, trebuie să privim contextul mai larg. Dincolo de ceea ce se poate invoca sau nu în fața unei instanțe. E vorba de prevederi constituționale în sens larg. Thank you for this additional response, although my question did not concern competencies but compatibility with EU law. Mulțumesc pentru acest răspuns. Acest răspuns, doamna Fera Gudorea să mai adauge o întrebare. Președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu brevetele, dacă am înțeles eu bine, se pare că s-a explicat că va exista o ratificare din partea legatului unic și că informația ar fi și că Italia ar fi foarte interesată de a lua o decizie de a prelua instanța din Londra. Și acum întrebarea fi dacă Regatul Unit va fi de acord și ce uh, părere aveți în legătură cu sentința 109 a instanței și anume doar statele membre ale Uniunii pot participa la uh, jurisdicția în materie de brevete. Ce părere a invitatul nostru? Mulțumesc! Uh, with regard to Italy, uh, it was Referitor la Italia, într-adevăr, așa s-a întâmplat inițial, la momentul în care, la care se folosea uh, procedura cooperării consolidate, Italia n-a dorit să participe, de atunci însă lucrurile s-au schimbat. Așa cum arătam în prezentarea introductivă, este în interesul întreprinderilor europene să-și sporească competitivitatea prin intrarea în vigoare a unui astfel de sistem și asta vizează și Italia. În ce privește avizul 1 din 2009 al CJUE, există două interpretări posibile ale acestuia. Prima, așa cum a făcut-o inițial Comisia, spune că această curte unificată pentru brevete nu poate fi decât pentru statele membre. Dar, de fapt, dacă ne uităm exact pe ce spune avizul, nu scrie nicăieri telchel acest lucru. Se spune că această curte trebuie să facă obiectul supremației legislative a legislației Uniunii Europene. Deci nu se spune în mod explicit că numai statele membre pot participa. De unde și observația mea această ambiguitate a avizului Curții Europene de Justiție, faptul însuși că pot exista două interpretări posibile, duce la necesitatea unui nou aviz în care să se clarifice punctul de vedere al CJUE. Domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o audiere deosebit de interesantă, aceasta cu privire la consecințele Brexit, care e un eveniment deosebit de important Sigur că nu punem sub semnul întrebării decizia suverană a Marii Britanii și, de-al este un exemplu de libertate acesta în care orice popor poate să repună sub semnul întrebării anumită ordine internațională. Aș vrea însă să semnalez că pe uh, Afișul care vorbește de, de care prezintă această audiere se înfățișează două mâini care, își, care se strâng, referindu-se la Uniunea Europeană și Regatul Unic, ceea ce este deja o atitudine pozitivă. Nu e vorba nici de cum de o catastrofă, așa cum s-a pripit lumea să anunțe, Deja din intervențiile făcute s-a văzut acest lucru, din intervenția domnului Matthews, care a vorbit de brevete, și apoi din intervenția domnului Rodriguez, care vorbea despre situația pe viitor a agenților care lucrează la Uniunea Europeană. Aș vrea să îl întreb pe domnul Rodriguez să ne, să, să ne, să ne, să rog să ne ofere mai multe detalii cu privire la această, cum ați numit-o dumneavoastră, recăsătorire. La ce se referă posibilitatea aceasta mai concret? Mulțumesc, domnule eurodeputat. Fără îndoială că era oarecum o exprimare ironică. Și anume, m-am referit la căsătoria cu o altă naționalitate și anume unui stat membru, o altă cetățenie, respectiv a unui stat membru. Deci dacă în prezent un cetățean britanic își dorește în zilele acestea să dobândească cetățenia belgiană pentru că locuiește în Belgia sau, sau cetățenia franceză pentru că e căsătorit cu Um, o persoană cu cetățenie franceză. Sunt două cazuri care chiar mi-au fost raportate din realitate, chiar dacă n-am să mă menționez numele persoanelor. Poate să o facă dacă respectă condițiile de dobândire al cetățeniei statului cu pricina. Aici nu există niciun fel de interferență a dreptului Uniunii Europene, sau a statutului privind personalul în ceea ce privește posibilitatea dobândirii unei cetățenii a unui stat membru al Uniunii Europene. Mulțumesc! Văd că nu mai sunt uh, înscrieri la cuvânt pentru a adresa întrebări oaspeților noștri, cărora aș dori să le mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile foarte interesante, pentru dezbaterea noastră de astăzi. Cred că acesta a fost doar o pregustare a evenimentelor care ne așteaptă și vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite cu privire la procesul viitor. Mulțumim foarte mult, cu aceasta se încheie audierea.